Dragi colegi, aș dori să începem această reuniune. Primul punct de pe ordinea de zi se referă la raportul uh, lui Paolo Rangel. E vorba de reformarea statutului uh, ombudsmanului european. Această discuție este legată și de studiul de cercetare întreprins uh, de Centrul uh, Uh, Parlamentului, de serviciul Parlamentului și știu că Paolo vrea să ne facă o notă de informare, așa că îi dau acum cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu voi fi foarte succint. Doresc doar să prezint câteva gânduri fundamentale despre acest subiect și aș dori să vă ofer de asemenea și câteva informații cu privire la unde ne situăm la ora actuală și ce a făcut raportorul dumneavoastră. Principalul obiectiv al uh, muncii noastre pe acest dosar este să adaptăm statutul ombudsmanului tratatului de la Lisabona. După cum probabil știți, statutul acesta nu este chiar aliniat uh, modificărilor venite odată cu tratatul de la Lisabona. Deci obiectivul nostru principal este să intrăm în următoarea legislatură, după alegerile europene, cu un statut care este perfect aliniat uh, tratatului de la Lisabona. Spunând acestea, deja ofer câteva informații cu privire la punctul meu de vedere. Eu cred că n-ar trebui să schimbăm substanțial uh, statutul ombudsmanului. Căci, cred că principala putere a ombudsmanului este puterea soft. Au fost și declarații potrivit cărora unii ar dori să ofere prerogative mai dure ombudsmanului în așa fel încât el să-și impună rolul și așa mai departe, dar ar fi un dezastru. Pentru că principala realizare obținută mai întâi în Scandinavia și apoi peste tot în ordinile constituționale a fost aceea de a implementa un rol formal cu capacități soft, dar totuși eficiente. Și vedem din experiența diferiților mediatori că ei pot colecta informații pe care alte organisme nu reușesc să le adune, tocmai din cauza acestor abordări informale și soft. și apoi se ține cont de recomandările ombudsmanului. Pentru că se face totul cu bună credință și în regim voluntar, percepția fiind pozitivă, mereu, față de ceea ce se întâmplă, mai ales imaginea creată fiind aceea că, la nivel administrativ, iată, totul este întreprins voluntar. Unii ar vrea să-l transforme pe mediator într-un fel de procuror. Ar fi însă un dezastru, după părerea mea. S-ar pierde o instituție deosebit de utilă, care are în continuare un mare, mare potențial. N-am parcurs încă studiul, dar am văzut că se discută despre potențial, chiar în subtitlu. Rolul și potențialul mediatorului european. Sunt încă numeroase lucruri care pot fi făcute de mediator, și dacă e să respectăm acești principali piloni a instituției în sine, atunci cu atât mai, bune, mai bine. Să respectăm fundamentul acesta. E într-adevăr, ce spunea și mediatorul, nu că e loc de mai bine, că sunt salutate îmbunătățirile, dar că în rest statutul nu trebuie revoluționat. Și permiteți-mi să mai fac câteva observații. Să vă spun ce ne-ar plăcea nouă să obținem, având desigur o abordare consensuală, conciliantă, să nu uităm că e o instituție independentă, imparțială, neutră prin definiție. Ar putea avea un statut care să fie rezu rezultatul unui consens amplu. Și, acestea fiind spuse, cred că este foarte important să nu fim foarte închistați într-o abordare, în ceea ce privește, de exemplu, definiția proastei administrații. Ar trebui să fim mai degrabă axați pe aspectele pozitive. Nu ar trebui să creăm noi o definiție. Avem jurisprudență, cunoaștem conceptele, știm care sunt problemele principale și cred că putem să fim foarte flexibili cu acest concept deschis. These would be, say, the, the, the main guidelines to... Acestea ar fi principalele orientări, așadar, la acest proces de reformă a statutului mediatorului european și, după cum începusem să spun deja, obiectivul nostru principal este acela de a ne asigura că există o aliniere cu tratatul de la Lisabona. Nu vrem să inventăm sau să reinventăm această instituție, ba din potrivă, dorim să ne asigurăm că vom avea această instituție în continuare, așa cum este ea, în următoarea legislatură, cu recunoașterea și aprecierea tuturor. Thank you very much. I just would like... Mulțumesc foarte mult, spune președinta. Paolo, eu cred că puterea aceasta soft poate fi eficientă doar dacă operează într-un uh, mediu care încurajează acest tip de abordare. Unor știi, nu este suficient, dar în general sunt de acord cu tine. Dau imediat cuvântul doamnei Silvia Cotanidis. Ea reprezintă Serviciul European Parlamentar de Cercetare. Ea ne va prezenta studiul în cauză. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc pentru invitația de a vă vorbi, pentru a vă prezenta studiul nostru. Prezentarea mea va respecta Structura publicației noastre este o analiză exhaustivă. Titlul este Mediatorul European, reflecția asupra rolului și potențialului său. Am analizat rolul ombudsmanului în acest cadru instituțional, am analizat performanța mediatorului, deci concret ce face, inclusiv care este rata de conformitate Uh, pe lângă instituții cu privire la respectarea recomandărilor mediatorului și, nu în ultimul rând, mă voi axa și pe posibilele îmbunătățiri. Așa cum spunea și raportorul, îmbunătățirea prerogativelor mediatorului. Într-o mai mică sau mai mare măsură. Cine este mediatorul? Merge prezentarea? Mulțumesc uh, să schimbați slide-ul. Am câteva diapozitive, însă trebuie să le pot și porni. Dacă e posibil să trecem la următorul diapozitiv, vă rog. Mulțumesc. Deci cine este mediatorul? Nu este o instituție potrivit uh, articolului 13 din uh, Tratatul pentru Uniunea Europeană, este un organism european, dar nu este nici legiuitor, nici judecător, nici administrație, ci are o funcție foarte importantă de a supraveghea administrația. Deci, tratatul îi conferă sarcina și misiunea de a identifica acele cazuri de proastă administrație, ceea ce e stipulat în articolul 228 TFUE, Și aici, de fapt, rolul este unul dublu, proactiv și reactiv. Ombudsmanul primește plângeri din partea cetățenilor europeni, din partea unor persoane fizice uh, sau juridice din Uniunea Europeană, referitoare la o situație de proastă administrație, spre exemplu. Acesta este rolul reactiv. Potrivit articolului 228, dar și potrivit statutului și uh, prevederilor de implementare, care detaliază exact ce face ombudsmanul, deci ombudsmanul are posibilitatea de a conduce și de a lansa anchete din proprie inițiativă. Este uh, un prerogativ foarte important Nu se face nicio notificare către ombudsman. Este totul uh, din proprie voință, asta depinzând de moment, depinzând de problemele identificate, depinzând de momentul istoric. Um, Până la urmă, e foarte important uh, rolul educativ. El este legat de această putere de a iniția anchete. Prerogativele. Posibilitatea de a găsi o soluție pe cale amiabilă. Ombudsmanul încearcă să obțină un echilibru între ce spun instituție sau ce ar vrea ele să se întâmple și care este plângerea. De exemplu, dacă se face o cerere de divulgare de documente, trebuie oferit accesul la documente. Pentru petent ar fi poate important să aibă acces la întregul document, deși instituției nu i-ar plăcea asta. Deci se încearcă găsirea unei soluții pe placul ambelor părți, ombudsmanul încercând să intermedieze. <laughs> O altă situație este când se depune o plângere în baza căreia ombudsmanul lansează o anchetă. Se poate ajunge, de exemplu, la concluzia că există dovadă de maladministrație și atunci ombudsmanul face o recomandare instituția având la dispoziție trei luni pentru un răspuns. La sfârșit, ombudsmanul dă o decizie. Decizie care poate confirma maladministrația sau care din potrivă, arată că nu a fost vorba de așa ceva. Dacă se constată mal administrația, ombudsmanul poate să exercite acel rol de educare, poate oferi sugestii de îmbunătățire. De exemplu, poate arăta că sistemul este ok în sine, dar el poate fi îmbunătățit. Mai sunt și anchetele din proprie inițiativă, de exemplu, dacă mediatorul consideră că se impune, și aici are o libertate destul de largă, el poate lansa o anchetă din proprie inițiativă. Deciziile mediatorului nu sunt obligatorii, nu obligă în niciun fel instituția și aici revin la puterea soft. Se fac doar niște recomandări. Obiectivul recomandărilor este acela de a convinge instituția să-și schimbe abordarea. De asemenea, nu sunt avute în vizor acțiunile Curții de Justiție și nu uh, poate fi avută în vedere nici activitatea statelor membre. Ea nu poate să facă obiectul unor anchete competențele din punct de vedere geografic sunt uh, limitate la activitatea instituțiilor UE. Când spun instituții UE, mă refer la instituții în sine, dar și la agenții, birouri și alte organisme. Principala problemă este proasta administrație. Problema este că nu e definită prin tratat Diferiți mediatori au încercat să ofere o definiție acestui concept. Interpretarea sau definiția amplu acceptată este cea oferită de domnul Söderman, primul ombudsman în 1997, și anume când un organism nu reușește să acționeze în concordanță cu o regulă sau un principiu care este obligatoriu pentru organismul respectiv. Nu este un principiu juridic nu este ceva ce trebuie stipulat într-un statut sau într-o lege. Este ceva ce merge dincolo chiar de legalitate. Fostul mediator spunea că există și o viață dincolo de legalitate. Adică e vorba de un concept de maladministrație care cuprinde absolut uh, tot ceea ce înțelegem noi în acea zonă gri. De exemplu, lipsa de politețe a funcționarului public sau uh, atitudinea pasivă a administrației. Sunt toate acele situații foarte, foarte greu de încorporat uh, din punctul de vedere al legalității. Putem trece la următorul slide. Următoarele trei slide-uri au menirea de a vă arăta ce efort am depus în a reda activitatea ombudsmanului cu performanța sa cu tot. În acest slide vedeți care sunt principalele domenii de activitate ale mediatorului. Până în anul 2015 sunt uh, câteva categorii care apar și în uh, rapoartele anuale. Ultimii doi ani însă au o clasificare diferită. Ombudsmanul a schimbat felul în care și-a clasificat propria activitate. Și vedeți uh, cifrele mai în detaliu în studiul nostru. Mare parte din activitatea mediatorului se referă la munca pe transparență. Munca pentru accesul la documente, eliberarea de documente, etc. În al doilea rând, ca importanță sau ca procentaj, pentru că aveți aici doar procentaje, avem activitatea în ceea ce privește activitatea de monitorizare. Se monitorizează munca comisiei cu procedurile de uh, încălcare obligațiilor, de infringement. Ombudsmanul vine pentru a verifica dacă comisia și-a exercitat puterea discreționară de a lansa în mod corect procedurile de infringement, potrivit unei abordări coerente, de non-discriminare și așa mai departe. Celelalte clustere se referă la rolul instituțional al tuturor instituțiilor. E o categorie foarte extinsă și aici, de regulă, se încadrează și problemele de regim lingvistic în care sunt elaborate documentele. Este totul foarte greu de cuprins în doar câteva cuvinte. Cealaltă categorie se referă la statutul funcționarilor. Aici uh, apar și problemele de etică sau uh, conflictul de interes din 2015, e o categorie separată aceasta. Vedem însă că nu se referă doar la chestiuni de promovare, ci și la chestiuni mai delicate de etică. Și apoi executarea contractelor și a licitațiilor publice. E vorba de comisie, de administrație, care acționează ca și parte contractantă. Și aici, adesea, apar chestiuni cu privire la întârzierile de plată, nerecunoașterea anumitor plăți uh, la nivelul părților contractante. Putem trece la următorul slide. Mulțumesc. I wanted to give you a picture. Um, I had to make a choice, of course. Avem foarte multe cifre și slide-uri, dar pentru că am un timp limitat la dispoziție, M-am gândit bine la ce doresc să vă transmit astăzi și am uh, decis să includ și acest uh, slide referitor la activitatea din proprie inițiativă uh, a ombudsmanului, autosesizările, pentru că anchetele din proprie inițiativă se derulează în două situații. În primul rând, dacă există opinia că o anumită, un anumit subiect este important și ombudsmanul uh, se autosesizează, trimite o întrebare, primește un răspuns și trage concluzii. Și cealaltă situație este aceea în care uh, ombudsmanul încearcă să salveze o plângere care n-ar fi admisibilă pentru că cetățeanul uh, care o formulează face parte dintr-un stat terț sau nu e neapărat de competența ombudsmanului și atunci ombudsmanul se gândește, poate că merită să cercetăm acest subiect și totuși decide să facă o anchetă din proprie inițiativă și uh, tratează uh, persoana autoare a plângerii ca având dreptul de a depune o um, astfel de plângere. Cu galben În 2011-2012, uh, uh, numărul uh, de inițiative, de anchete din proprie inițiativă este foarte mare. Se dorea exportarea conceptului de bună administrare către agenții la momentul respectiv și a funcționat metoda pentru că s-au derulat multe anchete referitoare la agenții. În ultimul raport pe care l-am citit, se pare că acum agențiile, după comisie, um, sunt cele mai vizate de plângerile către ombudsman. Vedem uh, că cifrele absolute pe care le vedeți acolo sunt în scădere. Nu e vorba de procente, repet, pe acest slide. Dacă vedeți uh, temele acestor anchete, Um, în acest studiu. Uh, e vorba despre um, teme cu profil foarte um, important, uh, etică, uh, sistemul ușilor rotative și așa mai departe. Am citit multe rapoarte și multă literatură referitoare la poziția de ombudsman. Putem concluziona că este o funcție care a avut succes până acum. În albastru se vede respectarea, în general, a recomandărilor ombudsmanului. E vorba de o respectare uh, în procent foarte mare. E vorba uh, de recomandări care nu privesc neapărat proasta administrare. Uh, respectarea recomandărilor uh, se Um, produce în 80% din cazuri. Dacă am avea 100% respectare, ar însemna că recomandările uh, ombudsmanului sunt foarte permisive. 80% și peste 80% oricum este o cifră foarte bună. Dacă analizăm în detaliu aceste date, uh, putem concluziona că există o rată a respectării uh, deciziilor de îmbunătățire a sistemului care nu privesc prost administrare. În acest caz ne apropiem de 90 și ceva la sută, 98% linia roșie. Dacă s-au descoperit și proaste administrări, atunci uh, agenția vizată nu uh, răspunde întotdeauna, nu ține cont întotdeauna de recomandările ombudsmanului, însă cu toate acestea, rata de respectare a acestor recomandări rămâne foarte bună. Și uh, mă apropii de sfârșit, pentru că nu vreau să vă mai răpesc foarte mult timp. Potențialul biroului uh, ombudsmanului european. Trebuie să spun că ombudsmanul are un uh, mandat interesant care este de asemenea foarte flexibil. Până acum Însă a, mai chiar ombudsmanul uh, dorința de a avea mai multe prerogative. Chiar domnul Diamanduros uh, a fost unul dintre cei care au făcut-o. În 2008 s-a schimbat statutul ombudsmanului pentru a conferi acestea mai multe atribuții. Nu știu uh, de niciun caz în care ombudsmanul să fi cerut ajutorul vreunei instanțe. Poate că s-a întâmplat, însă nu uh, cunosc eu aceste situații. Însă cei dintre dumneavoastră care vor avea răbdarea să citească studiul uh, pe care l-am efectuat uh, vor uh, vedea două variante. Posibilitatea unei intervenții mai puțin invazive uh, în ceea ce privește prerogativele, posibilitatea incorporării practicilor deja înființate, lucru care ar duce la utilizarea periodică obișnuită a instrumentelor. Și există o a doua variantă mai invazivă, prin statut sau prin tratat, aceste schimbări ar putea avea un impact mai semnificativ asupra prerogativelor ombudsmanului. Dacă o administrație nu respectă recomandările ombudsmanului, ultimul uh, instrument la care poate recurge arma nucleară a ombudsmanului este uh, elaborarea unui raport special adresat Parlamentului. Se trimite Comisiei PETI, iar Comisia PETI uh, o poate trimite la Parlament. În consecință, Parlamentul poate adopta o rezoluție. Aceast, acest prerogativ uh, nu este folosit foarte des. Ombudsmanul Diamanduros a spus vreau să folosesc cât mai puțin uh, posibil acest, uh, acest prerogativ pentru că nu vreau să um, pun paie pe foc. Parlamentul are destul, destule activități pe care trebuie să le deruleze. Ombudsmanul nu folosește, prin urmare, foarte des rapoartele speciale, însă a recurs adesea la practica comunicării cazului de proastă administrare comisiei competente. Acest lucru nu este inclus în statut, nu este nici uh, introdus în statut, este pur și simplu o practică uzuală. Mai există și practica uzuală um, a discutării anumitor chestiuni cu rețeaua europeană a ombudsmanilor, care face legătura între nivelul național și cel european. Pentru că ombudsmanul european are jurisdicție doar asupra administrațiilor europene, nu asupra celor naționale. Adesea, sarcina de implementare a dreptului european le revine autorităților naționale. Activitățile acestora afectează aplicarea dreptului european activitatea Ombudsmanului European, schimbul de informații, retrimiterea uh, plângerilor uh, adresate Ombudsmanului European către Ombudsmanii Naționali. Acest tip de activitate nu este menționat în uh, statut. O idee ar fi să fie luate în calcul și acestea. O altă chestiune cu care m-am confruntat eu este evaluarea de calitate uh, activității ombudsmanului. Avem evaluare de cantitate, dar nu știm exact de ce nu uh, există respectare din partea administrațiilor. Înainte, țineți minte că am văzut o linie galbenă, nu știm de ce uh, există acolo, ea uh, oricum arată între 20 și 41%. Am încerut ombudsmanului să mă facă o evaluare paritativă calitativă de câte ori se poate, nu întotdeauna este posibil. De asemenea, putem uh, cere și uh, o creștere a numărului de apariții ale ombudsmanului în plenară. Schimbările mai uh, de substanță sunt și de natură filozofică, dacă vrem sau nu să schimbăm natura poziției de ombudsman. Unele sunt menționate în doctrină, dacă ele sunt interesante, atrăgătoare sau nu, nu știu. Dar pot să menționez că în uh, rândul uh, experților s-a vorbit despre posibilitatea ca ombudsmanul să trimită anumite cazuri instanțelor judecătorești. Un aspect pozitiv ar fi că deciziile ombudsmanului ar avea un alt fel de efect Există însă și dezavantajul că riști să deschizi un litigiu, o instituție devine o sursă de litigii și uh, e vorba de decizia mai greu de uh, nerespectat. De s-ar respecta decizia care ar fi uh, ar crea probleme în cazul în care nu este respectată. E vorba și de o altă situație în care competențele ombudsmanului uh, merg dincolo de legalitate, atunci ar exista uh, dreptul de a interveni la un tribunal, tribunalul ar avea jurisdicția de a evalua legalitatea, deci acolo unde există zona gri în care uh, ombudsmanul acționează acum ar fi dificil de uh, redat prin extinderea prerogativelor acestea. Uh, Mă opresc aici uh, și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, uh, doamnă Cotanidis. Pablo, vrei să iei acum cuvântul? Ramon va vorbi de la socialiști, pentru că Enrique nu este aici. Da, voi vorbi în numele uh, lui Enrique Guerrero, colegul meu. În primul rând vreau să mulțumesc Serviciului de Cercetare al Parlamentului uh, pentru informațiile pe care ni le-a pus la dispoziție. Eu cred că um, acestea converg cu opinia noastră, care este și a raportorului Paul Orangel. Grupul meu consideră că nu este momentul potrivit pentru a aborda o reformă structurală, substanțială ale prerogativelor uh, apărătorului poporului european, ombudsmanului, avocatului poporului, mă iertați. Uh, Încă mai putem uh, face multe cu uh, atribuțiile pe care le are acum uh, această instituție, um, care sunt conferite prin tratat. Nu este nici oportun și nici foarte inteligent să facem o reformă a tratatelor dacă nu exploatăm deocamdată toate posibilitățile de care dispunem. Și, în același sens, vine și argumentul colegului meu în acest moment politic pe care îl trăiește Uniunea Europeană și având în vedere uh, posibilitățile acestei instituții, nu uh, este cazul să facem o reformă structurală a instituției avocatului poporului. Mai există și un aspect de conținut politic. Uh, avem senzația că nu putem uh, schimba natura instituției uh, ombudsmanului. Paolo spunea că ombudsmanul are o putere neobligatorie, instituțională, o putere blândă, dar există funcții care nu trebuie să fie um, confundate cu altele. Ombudsmanul are capacitatea uh, are capacități uh, pe care uh, nu le are niciun stat uh, membru și cred că acest lucru trebuie respectat și trebuie să păstrăm echilibrul instituțional care revine acestei poziții. Nu este bine să oferim ombudsmanului prerogative care îi pot complica existența și derularea activităților. În statele uh, membre, uh, ombudsmanul poate, se poate adresa instituțiilor judecătoriști, uh, instanțe, judecătorești, instanțelor de judecată, chiar și în cazul tribunalului Curții Constituționale. Aceasta este o atribuție despre care am putea vorbi, dar Credem că dacă același lucru s-ar întâmpla și la nivel european, acest lucru ar uh, crea, i-ar aduce mai multe prejudicii ombudsmanului decât uh, avantaje. Pentru că um, ar primi uh, niște atribuții care i-ar genera, i-ar atrage destul de mulți inamici la nivelul instituțiilor. După cum spuneam, poate că nu se folosesc suficient anumite instrumente. S-a vorbit că, despre faptul că ombudsmanul ar putea juca un rol mai important în rețele, în rețelele sociale, poate că putem explora pe viitor această posibilitate, posibilitatea ca rapoartele speciale pe care le elaborează ombudsmanul să aibă un traseu instituțional mai uh, uh amplu să ajungă la uh, Parlamentul European prin intermediul petițiilor, iar uh, de asemenea putem um, cere prezența ombudsmanului în anumite comisii pentru că să ne împărtășească anchetele pe care le-a întreprins în legătură cu anumite subiecte. Așa cum a spus și raportorul, considerăm că este mai bine să îmbunătățim deocamdată instrumentele uh, uneltele și funcțiile pe care le are la momentul de față ombudsmanul, mai degrabă decât să um, abordăm o reformă structurală a instituției. Mulțumesc, Ramon. Maite? În primul rând, quiero, quiero agradecer las intervenciones. Mulțumesc. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru intervenții și să vă spun că sunt de acord cu ce spune domnul Haureghi. Grupul meu consideră că este o linie prudentă cea pe care ne-o propune raportorul. Trebuie să protejăm elementul central și fundamental al reputației ombudsmanului, să mm, îmbunătățim tot ce poate fi îmbunătățit, uh, evitând să mm, aducem prejudicii uh, prestigiului funcției de ombudsman, care este, de fapt, arma cea mai uh, potentă acestuia. Deci e bine să folosim la maxim instrumentele pe care le avem și să facem schimbări încet, încet, nu abrupt și să uh, păstrăm în măsura cât, cât se poate de mult respectul de care se bucură această instituție. Deci să consolidăm activitatea ombudsmanului pe internet, în rețelele sociale, să avansăm cu prudență și uh, acest lucru uh, va permite instituției să aibă o pondere mai importantă și să își păstreze reputația de care se bucură, lucru care va duce și la îmbunătățirea rezultatelor din punctul de vedere al calității. Mulțumesc! Mulțumesc. Nu știu dacă mai dorește cineva să ia cuvântul, George. Thank you very much. I'd like, if I may, to put some questions. Mulțumesc. Aș avea și eu uh, câteva întrebări pentru doamna care ne-a făcut prezentarea. Mai întâi mulțumesc pentru raport, e foarte interesant. Chiar m-a intrigat atunci când ați menționat agențiile în legătură cu care și eu uh, sunt activ pentru că am un raport uh, legătură cu punerea în aplicare. Poate am eu impresia greșită, dar nu cumva o proporție semnificativă de cazuri de proastă administrare se leagă de munca agențiilor? Asta ar fi prima întrebare. Și în al doilea rând, ați utilizat expresia dincolo de legalitate, beyond legalitate. Acum nu știu ce înțelegeți exact prin asta. Uh, dacă nu e ilegalitate, e un fel de zonă gri, care e, nu e, e cumva între legal și ilegal, cum să o definim? Nu știu ce să cred. Dar oricum, dacă am accepta o definiție proformă a acestei expresii dincolo de legalitate, Oare în activitatea ombudsmanului e posibil să se depășească aspectele formale, legale, într-o anumită procedură și să se uh, examineze fondul? Nu știu, cred că e un nou concept uh, juridic. Does the Office of the Ombudsman... Poi, altă întrebare. Eh, există și eh, precedente de care ține seama biroul ombudsmanului, eh, precedente din sfera publică care se pot fi utilizate atunci când este cazul și când există o contradicție cu administrația și în al treilea rând ați menționat rețeaua europeană a ombudsmanilor, dar cum funcționează ea în practică, aș vrea să știu. Adică, cum se poate transfera o inițiativă, nu știu, de la nivel european, la nivel local și viceversa. Există o, un corp, o doctrină a bunelor practici. Deci trebuie să existe un proces reciproc de învățare între nivelul statelor membre și nivelul european. Nu știu, noi în Marea Britanie nu avem mulțumă, dar dacă, sau nu știu, ce se întâmplă dacă nu există această instituție într-un stat. Uh, cum, nu știu, poate, uh, există sisteme mm, în Franța, în Ungaria se va stabili un sistem care cumva e paralel cu ombudsmanul, deci uh, poate vă referiți și la asta. Și ați utilizat cuvântul neglijență. Nu știu dacă l-ați utilizat în sens strict juridic sau în sens comun. nu știu, de fapt e vorba de inițiative active, adică atunci când un organism administrativ trebuie să facă ceva și nu face, e vorba și de, nu de întârziere. Deci că, nu, că o administrație nu face ceva la termenul la care trebuie să facă. Nu, ci pur și simplu nu face, nu întreprinde o acțiune pe care ar fi trebuit să o facă. E și asta, aici poate interveni ombudsmanul, face parte din mandatul său, cam asta ar fi, mulțumesc. Congratulations to all the people involved in Paolo's... Și uh, felicitări tuturor celor care sunt implicați în uh, raport. Președinte, am și eu o întrebare, doamnă. Undeva în Europa există cumva un sistem de monitorizare și raportare permanentă? Nu știu, poate ați spus asta, dar n-am uh, fost atentă. Deci există vreo un sistem uh, mm, similar celui în legătură cu statul de drept, deci un sistem de monitorizare al uh, numărului de cazuri de care se ocupă ombudsmanul național, uh, avocații poporului, cum se numește în România, uh, un tablou de bord, un sistem uh, care ne permite să măsurăm eficiența avocaților poporului la nivel național nu știu, poate rețeaua o face, dar poate ne spune dumneavoastră, vă dăm cuvântul, apoi comisia va dori să ia cuvântul și apoi Paolo. Thank you. Um, in fact, uh, <coughs> eh, the first question... Mulțumesc. În legătură cu prima întrebare, care de fapt cuprinde vreo 6-7 întrebări, sper să mi le amintesc pe toate. În fine, încerc să răspund. Deci, agențiile europene Bun, informațiile mele provin din rapoartele 2016-2017, dar ombudsmanul spune în propriul său raport anual, și sunt și cifre acolo, eh, ne spune câte, câte plângeri au fost adresate agențiilor și există și un proces verbal care notă de subsol pentru fiecare agenție, cifra exactă. Se pare că e pe locul 2 acum. Uh, pe primul loc ar fi comisia. Deci comisia rămâne pe prim plan. Asta și datorită impactului muncii comisiei, dimensiunilor administrației comisie. În... Iar pe locul 2, în mod colectiv, agențiile. Bun, aspecte calitative, nu, dincolo de legalitate, deci care ar fi conceptul acesta cu proasta administrație? E o întrebare foarte bună. Ați întrebat de deci, ce anume, care, ce este dincolo de legalitate? Trebuie să ne gândim că administrația nu reglementează tot există anumite cazuri de proastă administrație care s-ar traduce prin uh, lipsa unui serviciu. Uh, de exemplu, o administrație modernă trebuie să mm, explică, uh, să explice unui reclamant situația în cazul unei, unei căi de atac. Deci o administrație modernă trebuie să fie deschisă, să colaboreze cu publicul. Și trebuie să nu dea dovadă de neglijență, să facă publice documente, dar să nu facă publice documentele confidențiale. Pă, nu știu dacă m-am făcut înțeleasă, dar uh, asta ar fi în general, în sens larg, conceptul de proastă administrație. Poate eh, putem avea modelul unei bune administrații, că suntem eh, obișnuiți să vedem eh, scris în negru pe alb ceea ce presupune o legislație, dar poate că nu e vorba de așa ceva, poate e vorba de un caz în care nu e prevăzut un termen anume. La mm, procedura de infringement scrie că Comisia trebuie să ia o decizie în termen de, de un an. Dar ce se întâmplă dacă nu ia această decizie în termen de un an? La cine poate face apel uh, reclamantul? Deci asta ar fi o problemă de proastă administrație. Sunt și alte situații care, da, se încadrează într-un fel de zonă gri. Sunt de acord cu dumneavoastră. Dar ăsta e și până la urmă un lucru bun al acestui concept așa cum e el acum, pentru că e adevărat. Uh, Uh, asta dă posibilitatea unei acțiuni, dar conceptul acesta se și schimbă de-a lungul timpului. Dacă vedem uh, activitatea primului, al doilea și al treilea ombudsman, conceptul proastă administrație a tot evoluat în timp. Primul ombudsman a avut o atitudine foarte legalistă, dacă putem spune așa, de fapt și doctrina ar califică așa, al doilea ombudsman a fost mai creativ, al treilea are o atitudine mai politică. Deci, în acest sens, da, și eu folosesc uh, calificative din doctrină. Deci nu inventez aceste lucruri. Deci, în acest sens, e greu pentru mine să vă ofer acum o definiție precisă a proastei administrații. Aici mă refer și la cele spuse de domnul Rangel, deci chiar ne dorim o definiție acestui concept sau ar fi o definiție negativă? That is a point. So, uh... Așadar, acum nu știu dacă sunteți mulțumit cu răspunsul meu sau uh, doriți să reveniți sau vreți mai multe explicații. Domnul Șefle, nu, sunt convins că putem continua, dar poate îmi răspundeți uh, restul întrebărilor. Mulțumesc. Da, există, există un volum de precedente. Sigur, se pot consulta deciziile uh, luate de ombudsman și ar fi chiar o muncă intensă. Dar de când în când uh, ombudsmanul face publică abordarea sa față de anumite aspecte, deci își definește propriile acțiuni. Apoi, un alt <laughs> mod de a percepe, să spunem așa, ombudsprudența, ca să facem o paralelă cu jurisprudența. Uh, analiza raportului anual ar fi un mod uh, foarte bun. În ultimii ani uh, varianta făcută publică a fost uh, mult mai succintă, un rezumat mai bun și astfel se poate vedea sintetic modul în care ia hotărârile ombudsmanului și, și pe ce bază. Uh, Trebuie să ne reamintim faptul că ombudsmanul nu inventează nimic, el doar se conformează legii, deci mai întâi face o evaluare a legalității. Nu este o, o instituție care să depășească vreun cadru legal, ci trebuie să se încadreze în acesta. Deci uh, ia hotărârile pe baza principiului legalității. Uh, trebuie să respecte tratatele, trebuie să respecte codul uh, Uh, de bună conduită administrativă. Apoi, m-ați întrebat ceva și în legătură cu rețeaua europeană a ombudsmanilor. Această rețea, cum spuneam, e legătura dintre nivelul european și nivelul național. Acum, cum funcționează această rețea? Ea funcționează, să spunem, într-un mod informal mai degrabă, adică nu are un, uh, un regulament bine stabilit și a stabilit propriile reguli de procedură. Dar cum trece o plângere de la nivel uh, cel, la nivel cel mai înalt, la nivel național? Asta se face prin comunicare. Sigur, membrii rețelei comunică între ei. Am verificat că uh, se fac și anchete comune în rețea și este o procedură foarte interesantă. Acum, studiul nu s-a ocupat cu, cu acest, de acest aspect specific. Și atunci, mi-e teamă că pentru dumneavoastră răspunsul meu ar fi puțin prea general. Dar nu m-am concentrat neapărat asupra detaliilor funcționării. Asta vă pot răspunde pentru un moment, dar pot reveni ulterior dacă doriți. Că despre o misiune, dacă o misiune este un caz de proastă administrație, probabil că da. Sigur că trebuie să vedem de la caz la caz dacă e vorba de omis, faptul că se omite transmiterea unor informații relevante, deci depinde. Poate fi vorba de transparență, la accesul la documente, acolo sunt regulamente cu reguli specifice, dar ombudsmanul, cum spuneam, întotdeauna verifică legalitatea și verifică și dacă există excepții la regula accesului la documente. Și atunci, sigur, Ă, ă, ă, examinează toate aceste aspecte. Dacă există, doamnă președinte, a întrebat în legătură cu un tablou de bord al activității ombudsmanilor. Nu am cunoștință să există așa ceva în urma cercetărilor mele. Sigur, sunt și cercetări științifice pe tema asta, care fac analize comparative. Am și văzut așa ceva Uh, și acolo sunt incluse inclusiv uh, țări terțe, nu doar state ale Uniunii. Mulțumim, doamnă, spune președinta. Acum, reprezentantul Comisiei, șef de unitate, care răspunde printre altele și de activitatea Ombudsmanului European. Vă rog. Um, Mulțumesc, doamnă președinte. Comisia este cel mai bun client al Ombudsmanului. avem 60% din cazuri și doream să confirm uh, Câteva dintre concluziile studiului, potrivit ultimelor cifre, în 80% din cazuri, Comisia se conformează recomandărilor ombudsmanului. În 90% din cazurile depuse către Comisie, decizia ombudsmanului nu consideră că a fost vorba de maladministrație, fiindcă, de exemplu, procedurile au fost rezolvate rapid, într-o etapă incipientă sau fiindcă n-a fost vorba de o chestiune de legalitate. Deci, în practică, puterea soft a ombudsmanului oferă multe rezultate, deci noi, la comisie, nu ne-am gândit la niște schimbări uh, ale statutului, dar fiind un bun client al mediatorului, urmărim cu mare interes uh, discuția la nivel politic, la nivel academic, cu privire la o posibilă schimbare a statutului. Altfel, eu nu am un mandat să-mi asum o poziție pe aceste comentarii. Ne dorim însă noi, cei de la Comisie, ca totul să rămână în acest cadru instituțional prevăzut în tratate. Vă mulțumesc! Paolo, de... Paolo, ai acum tu cuvântul? Da, am două, trei observații de încheiere, nu ne surprinde întrebarea domnului Schöpflin, una dintre ele, și răspunsul la aceasta. E clar, ombudsmanul, dincolo de legalitate, poate faci o evaluare în conformitate cu niște principii de bună administrație, de bun management, de bun comportament al organismelor administrative. Este chiar un caz clasic din doctrina germană sau italiană în ceea ce privește legea administrativă. E foarte clar că sunt câteva principii sau norme legale și apoi până și principiul proporționalității. Într-un fel este legal, în alt fel nu e. Deci și aici e, rol de, e loc de intervenție pentru ombudsman. Într-un fel în care curțile nu pot să o facă și nu pot face evaluarea, pentru mine e clar. Este într-adevăr ceva ce stă la nucleul conceptului de maladministrație. Domnului Haureghi, E adevărat ce ați spus. Sunt anumite sisteme în care ombudsmanul are capacitatea de a se adresa instanțelor de judecată. De exemplu, în Portugalia e mediatorul care poate face asta. Are dreptul de a se adresa curții constituționale. Dar, cum ați spus, într-un fel, Asta e o consecință a întregului sistem, căci în Portugalia, de pildă, noi nu avem procedura aceea de mm, plângere constituțională, ca în Germania. Deci, într-un fel, ombudsmanul este atunci uh, eligibil să primească niște plângeri din partea cetățenilor. Și dacă consider că au dreptate, se poate adresa instanții. Mai sunt și uh, măsuri judiciare pe modelul american, care ar putea fi o soluție aici, dar uh, în ceea ce privește sistemul nostru, eu cred că cel mai probabil, lucrul cel mai bun este să lăsăm ombudsmanul acolo unde e, în afara instanțelor de judecată. Cel puțin asta e prima mea impresie. Va trebui să mă gândesc mai mult un pic și ca să închei Montesquieu spunea Un lucru care după mine este criteriul principal pentru reformarea statutului. Spunea că nu trebuie să te atingi de legile astea decât cu mână tremurând, așa. The, the main... Și aici este, după părerea mea, principala regulă. Așa trebuie să reformăm și noi statutul. Doar cu mâna tremurândă. Well, like to inform you that the... Doresc să vă spun că avem și un uh, calendar pentru acest raport. Paolo, pe 6 decembrie, examinarea proiectului de raport vei fi gata mm. până atunci, termen pentru amendamente 13 și apoi votul și adoptarea NAFCO 22 ianuarie și în plenară în februarie. Dragi colegi, poate în această dimineață n-ați aflat, cu siguranță a doua sesiune din martie și în aprilie va exista o restricție pentru dosarele legislative. Poate că e valabil chiar și pentru prima sesiune din martie, trebuie să vedem. Deci, dacă în continuare aveți rapoarte în lucru și ele nu sunt legislative, atunci pe ele trebuie să le terminăm în ianuarie și în februarie. Există, dacă nu, riscul să nu fie adoptate deloc. Să înțelegeți, vă rog frumos, acest aspect. Deci cam atât cu acest dosar și Așteptăm raportul, mulțumim Serviciului de Cercetare, mulțumim foarte mult Comisiei. Doresc să trecem acum mai departe, avem punctul 13 pe ordinea de zi. De data aceasta este o notă de informare despre Brexit, unde ne aflăm ce e nou și doresc să vă informez că nu e nimic extraordinar de... Dacă nu se întâmplă nimic extraordinar de negativ până marțea viitoare, marți, vom avea o reuniune AFCO cu echipa lui Barnier, cu task force-ul său, pentru o prezentare mai în detaliu a ceea ce s-a întâmplat și ceea ce știm noi deja despre acordul de retragere și cu toate declarațiile politice. După fostul meu raport, pe 12 noiembrie, a fost o reuniune a grupului de steering pentru Brexit, ieri, atât între membrii grupului în camera și apoi cu echipa lui Michel Barnier s-a discutat despre declarațiile politice și am adunat toate comentariile venite din partea comisiilor parlamentare care nu au reprezentanți la grupul de lucru pentru Brexit. După aceea, au mai fost și alte întâlniri. Eu, eu am uh, vorbit uh, pentru a avea mai multă claritate la nivelul guvernanței. M-a interesat și autonomia procesului decizional. Mă rog, lucruri care țin de competența AFCO. Apoi ne-am întâlnit cu Michel Barnier, unde ne-am manifestat foarte vehement și am spus că este important ca Parlamentul European să aibă un rol de supraveghere în ceea ce privește activitățile Comisiei Comune și în ceea ce privește implementarea acordului de retragere. Ne interesează compoziția Comisiei acelea comune, Joint Committee, va fi principala instituție care va monitoriza implementarea acordului de retragere. Și compoziția acestui grup va fi o chestiune stabilită în plan intern. Deci am prezentat această chestiune lui Michel. Am discutat și despre perioada de tranziție, cu extinderea tranziției și cum se vor face toate lucrurile în aliniere cu tratatul. Am discutat apoi și despre alte subiecte. Vom vedea cum vor merge lucrurile pe mai departe. Până acum situația a fost destul de inegală. Am avut pe anumite subiecte foarte multe detalii, pe altele deloc trebuie să vedem și care este relația între declarația politică și ce rămâne pentru celelalte domenii. La COSAC, luni, la Viena, am purtat o conversație cu colegii din Regatul Unit, s-au făcut declarații. Eu am fost uh, între cele două părți uh, care se confruntau, a fost interesant, dar oricum... Uh, Păi chiar și reacția parlamentelor naționale a fost una călduroasă ca atitudine față de Regatul Unit. E cu regret această plecare, se respectă decizia, dar cam asta a fost atmosfera în încăpere. În ceea ce privește uniunile mele bilaterale, m-am întâlnit cu Federația UK pentru micile întreprinderi, este principalul sector economic de ambele părți, și în Regatul Unit și și pe continent. Multinaționalele au fost puternic uh, implicate. În ultimii doi ani au tot elaborat planuri de urgență, dar IMM-urile care nu au funcționat în afara Uniunii Vamale și a pieței unice se confruntă cu mari provocări și ele trebuie să facă față schimbărilor. Ieri am avut o reuniune cu membrii Parlamentului Scoțian de la Comisia pentru Cultură, Turism, Europa și Relații Externe. Mi-au fost adresate întrebări pe toate subiectele care se referă la rolul Parlamentului European în contextul Brexit. Să nu uităm că în urmă cu o săptămână, mai mult sau mai puțin, s-a finalizat acordul de retragere. Eram la Strasburg la vremea respectivă și după ce s-a ajuns la un acord, a fost și o discuție în Regatul Unit. Guvernul uh, a aprobat textul în aceeași zi, seara. Nu știu dacă ați ascultat apoi dezbaterea în Camera Comunelor. A fost foarte provocatoare cu doamna May. Apoi textul acordului plus uh, rezultatul declarațiilor politice a fost uh, publicate pe pagina noastră de internet. Sunt acolo toate textele de mai bine de o săptămână. Am transmis toate documentele relevante tuturor membrilor AFCO. este 85 de pagini, după cum spune toată lumea, e un acord greoi, stufos. fapt, sunt anexe multe. Acordul în sine are vreo 20 de pagini. A fost, uh, apoi a fost o discuție și cu conferința președinților despre acordul de retragere și vă încurajez să analizați un pic uh, acest acord și prin prisma activității grupului de lucru pentru articolul 50 se pot obține astfel foarte multe clarificări, mai ales în ceea ce este procedura consimțământului. Știți că sunt șase părți în acordul de retragere, unele foarte importante pentru această comisie. Mă gândesc, de exemplu, la dreptul cetățenilor, problema soluționărilor problemelor financiare. Nu ne-am fi așteptat, dar am obținut un acord destul de rapid pe asta, un acord uh, tardiv sau, sau mă rog, greoi s-a obținut în ceea ce privește indicațiile geografice și apoi uh, s-a discutat și despre procedurile administrative judiciare. Procedura de tranziție este cea care stârnește și neînțelegeri și interesul tuturor. Să nu uităm că perioada de tranziție e importantă. Parlamentul European a sub, subliniat că e necesară perioada aceasta, din totdeauna. S-a mai spus că poate e nevoie de un mecanism pentru a acoperi lacuna juridică ce va rezulta de la ieșirea din Uniunea Europeană și până la intrarea în vigoare a noilor potențiale acorduri. Perioada de tranziție a fost relevantă și în contextul backstop-ului. Va fi o perioadă necesară, probabil sau poate că va fi și prelungită la cererea Regatului Unit, doar odată și pentru o perioadă limitată în timp. Probabil uh, perioada aceasta va fi prelungită doar dacă se va întrezări la orizont un viitor acord. Deocamdată nu s-a hotărât cum uh, va fi exprimată această extindere a perioadei de tranziție, dacă va fi cu dată specifică sau doar timpul va fi menționat. Lăsăm însă și la latitudinea Regatului Unit să vedem ce vor ei. Chiar acum, probabil, doamna May uh, se pregătește să o merge la reuniunea cu domnul Juncker de astăzi. Sunt eforturi pentru finalizarea declarației politice. Liderii europeni au spus că summitul extraordinar de duminică nu este pentru negocieri, ci pentru o încheiere formală a procesului. Deci, toate negocierile trebuie terminate până vineri, practic. Să vedem dacă vom izbuti. Știm că declarația politică este una foarte importantă, nu doar pentru noi, cât și pentru Regatul Unit. E un element important în procesul de aprobare. Să nu uităm însă că nu este un text juridic, este o declarație pur politică. Duminică va fi summitul, deci, cu finalizarea negocierilor, dacă totul va merge bine, sigur mai sunt lucruri de făcut legate de ratificare. Colegii britanici vor cunoaște cu siguranță mai bine decât mine procedura. Ce ne interesează pe noi este votul. Cu cât uh, vine mai repede, cu atât mai bine, căci vom putea începe noi înșine procedura de partea noastră Adică trebuie să primim uh, de la Consiliu And, uh, with a request to, uh, endorse to... o trimitere, cum ar veni, uh, adopt the, the... o sesizare pe care să o aprobăm, să o adoptăm, nu mai știu exact care este cuvântul din tratat, approve, deci să o aprobăm. Putem, știți, să spunem doar da sau nu, la fel și uh, partea britanică, e o provocare importantă. Parlamentul după aceea deci aprobă și textul merge înapoi la Consiliu. E nevoie de majoritate simplă. Consiliul însă are nevoie de majoritate calificată. În orice caz, nu este unanimitate nicăieri. nu vom avea foarte mult timp la dispoziție. Trebuie să ne încadrăm până la sfârșitul lui martie. Cam atât uh, vă pot spune eu, cam atât știu până azi. Să sperăm că săptămâna viitoare va fi o săptămână bună. Mă uit la Richard și mereu uh, ezit în ceea ce privește obținerea unui succes al acestui acord. E oximoronică relația, căci Regatul Unit pleacă din Uniunea Europeană. Dar da, succesul va fi să avem un acord. Uneori colegii își uită ce înseamnă no deal. No deal, adică niciun acord înseamnă niciun backstop pentru Irlanda, niciun drept pentru cetățeni, nimic, nimic, nimic din ceea ce s-a negociat în cazul retragerii. Nici o tranziție, deci nu este o soluție bună, permiteți-mi să spun. Și apoi, în baza unui acord, se creează o atmosferă pozitivă pentru negocieri pe viitor, căci plec de la premisa că deja Cineva în spatele ușilor închise lucrează pe viitorul mandat și vom începe cu siguranță negocierile uh, din 1 aprilie. 29 martie e parcă într-o vineri, dacă nu mă înșel. Aici ne aflăm. Să sperăm că în această situație în care toate părțile pierd, vom reuși să avem totuși acest rezultat uh, favorabil. Haureghi. Președinta. Mulțumesc, doamnă președinte. Doream doar să vă sugerez următoarea posibilitate, știind că procedura depinde de summitul din această duminică și în special de declarația politică ce însoțește acest acord. Nu știu dacă în reuniunea pe care am prevăzut-o pentru săptămâna următoare, viitoare, N-ar fi uh, interesant să chemăm, uh, să discutăm la AFCO um, cu unul dintre reprezentanții negociatorilor Uniunii Europene. Nu știu dacă deja ai vorbit despre asta. Ne ocupăm de asta, nu? Am spus de la început că dacă nu se întâmplă uh, nimic negativ, vor veni uh, marți la audierea noastră uh, două persoane din echipa lui Michel Barnier care ne vor uh, prezenta statusul. Credeam că reuniunea va fi cu comitetul de coordonare. Nu. Where's Madame James? Oh, it's over there. Yes, please, Diane James. Thank you, Chair. Well, I'm... Diane James. Eu nu sunt uh, membră în echipa de lucru pentru Brexit, uh, nu mi-a fost permis să mă alătur, deci uh, nu am aflat direct ce ați discutat cu Barnier, dar acesta este un comentariu marginal. Ce este important de spus? Ați văzut ce prost a fost primit acordul în Regatul Unit. Nu o spun cu plăcere. Dar când uh, vezi cum se laudă echipa lui Barnier, mai ales un membru german al echipei de acolo, asta e un semnal foarte prost și nu face cinste imaginii Uniunii Europene și imaginii Parlamentului European. Deci poate că cineva din uh, grupul de lucru pentru Brexit ar putea transmite acest uh, mesaj. E mai degrabă un mesaj pozitiv, pragmatic, căci nu ne ajută deloc în plan internațional, politic. Și vreau să vă spun că acordul este criticat în termeni universali. Sunt foarte mulți uh, care spun că da, sigur, nu putem uh, mulțumi pe toată lumea, chiar apreciez, înțeleg acest comentariu, dar în ultimele 48 de ore, cred că acordul e subminat. Domnul Barnier crede că are un acord, dar uh, vin subminări și din alte domenii. E important să le subliniem ca atare. Poate că nu le cunoașteți, dar în orice caz nu le-ați menționat. Odată, premierul spaniol și-a depășit atribuțiile și a arătat că Scoția nu poate uh, state fie să se alăture, fie să plece din Uniunea Europeană. Apoi, sunt state membre individuale care vor să rescrie acordul de pescuit care a fost implementat deocamdată pentru că se dorește accesul la um, apele Marii Britanii. Și în al treilea rând, și eu îmi credeam că o să apară mai repede acest element, problema Gibraltarului, care să fie acoperit de viitoarele acorduri comerciale. Deci, înainte să spunem că în ceea ce privește Uniunea Europeană lucrurile sunt tranșate, mai bine să ne dăm seama că nu am ajuns în acest punct. Suntem departe de el. Să vedem ce se va întâmpla. La sfârșit, însă, vreau să felicit secretariatul AFCO, pentru că săptămâna trecută au uh, elaborat un material foarte informativ, foarte comprehensiv. Și nu o spun asta ironic, o spun ca, chiar ca pe un compliment, pentru că prin contrast uh, cu Regatul Unit, uh, acolo nu a fost uh, eliberată nicio notă informativă În orice caz, nu independenților sau eurosceptiților, poate altora da. Pe această notă pozitivă mă opresc aici, doamnă președinte, și mulțumesc că mi-ați dat ocazia să mă exprim. Da, știți că unele dintre aceste subiecte vor fi în continuare negociate pe viitor în alte acorduri, deci nu este încă nimic finalizat. Iau notă de mesajul dumneavoastră, ați spus la început că uneori uh, avem acest entuziasm negativ. Într-adevăr, e foarte greu din punct de vedere politic. Și e... Da, e foarte greu și de partea britanică. Vedem cum e atacată și uh, doamna May de cei care sunt foarte pro-Brexit. Deci sperăm uh, ca totul să fie clarificat până marți. Domn uh, Richard, domnul Corbett. Thank you, Chair. You rightly drew attention to... Mulțumesc, doamnă președinte ați atras atenția și aveți dreptate asupra dificultăților pe care le-am avea în cazul lipsei unui acord, um, cât de complicat ar fi din punct de vedere juridic, ar fi haos, multe mm, regulamente care există de ani întregi ar înceta brusc. Însă, în ceea ce privește dezbaterea din Regatul Unit, primul ministru britanic folosește tocmai acest scenariu pentru a spune ăsta este acordul, ori acordul meu, ori catastrofa. Acestea sunt opțiunile Eh, cam asta se transmite eh, în camera comunelor și eh, către public ca un fel de scenariu de șantaj. Fie acceptați ce am negociat eu, fie vă așteaptă dezastrul. Multe persoane nu acceptă această opțiune binară și sunt de acord că și spun că acordul este unul prost euroscepticii uh, ar spune că orice acord care ne-ar păstra uh, aliniați la Uniunea Europeană este unul prost, dar sunt mult mai mulți alții care um, consideră că acordul nu este bun dintr-o altă perspectivă. În primul rând, pentru că declarația în privința cadrului uh, viitor este creează un fel de Brexit în orb în alb care nu uh, arată foarte clar o direcție către care ne îndreptăm până la urmă. Deci nu se rezolvă niciuna dintre problemele cheie, ci uh, se amână rezolvarea lor mai târziu, deci uh, ar trebui să mergem mai departe cu Brexitul fără să știm către ce ne îndreptăm. Al doilea motiv este că acest acord extrage Regatul Unit din Uniunea Vamală, o intenție clară a guvernului britanic și chiar dacă există prevederea rămânerii temporare în Uniunea Vamală, ei ar fi în Uniunea Vamală doar temporar și pentru cea mai scurtă perioadă posibil, după care ar părăsi Uniunea Vamală. Acest lucru este negativ pentru ambele părți, dar mai ales uh, pentru Regatul Unit, pentru că uh, lanțul de aprovizionare transfrontalier ar fi amenințat, uh, controlele vamale ar afecta uh, toate acordurile comerciale cu restul lumii, ar trebui renegociate noi acorduri comerciale, um, ar fi uh, probleme cu Uniunea Europeană în privința uh, împărtășirii acordurilor privind ratele, cotele tarifare reduse cu state terțe și așa mai departe. Deci, în situația de față, e foarte, îmi pare foarte puțin probabil uh, să fie aprobat acordul de către Camera Comunelor în decembrie. Respingerea acestui acord de către Camera Comunelor uh, ar uh, declanșa în mod evident o criză în politica britanică, o criză care afectează Uniunea Europeană. Probabil uh, că veți privi ce se întâmplă, dar uh, cu foarte multă anxietate. În anumite cercuri uh, britanice există și acest discurs de învinuire a Bruxelles, în care se spune că este vina celor 27 de state membre, dar uh, este uh, clar că guvernul uh, britanic este cel care se face vinovat uh, de ce se întâmplă, pentru că în ultimii doi ani, din cauza diviziunilor interne, au negociat mai mult între ei decât cu Uniunea Europeană. Toate deciziile au fost amânate la nesfârșit, încă se procedează așa, unele au fost rezolvate în ultima clipă. Dacă acest acord este respins, în continuare o amplă majoritate în Regatul Unit nu dorește să părăsească Uniunea Europeană fără un acord. Logic, dacă nu vrei să pleci fără un acord și acordul de pe masă este respins, ce faci? Care sunt opțiunile? Logic, există doar două posibile rezultate. Unul este o renegociere a unui nou acord. Uniunea Europeană va spune nu, nu suntem uh, deschiși la această posibilitate de renegociere sau poate că într-o perioadă scurtă de timp Regatul Unit vine cu o ofertă mai uh, bună, rezonabilă, uh, poate că s-ar renegocia, dar nu pare foarte probabil. Și dacă nu există un acord acceptabil, dacă nu vrei să pleci fără un uh, acord, există posibilitatea repunerii uh, sub semnul întrebării a întregului Brexit. Uh, se face campanie pentru un nou referendum cu opțiunea rămânerii în Uniunea Europeană. 700 de mii de oameni au ieșit Uh, au ieșit în stradă în Londra uh, pentru a susține această cauză. Este cea mai mare manifestație din uh, istoria poporului britanic, cu o singură excepție. Deci ce aș spune eu ar fi să vă pregătiți pentru o situație volatilă, să nu faceți nimic pentru a obstrucționa posibilele soluții pe care um, crizele din Regatul Unit uh, le-ar putea genera. Uniunea Europeană a spus că respectă alegerile poporului britanic atunci când au votat la referendum, uh, nu înseamnă că noi credem că e o idee bună, dar referendumul a arătat uh, ce dorește poporul. Dacă noi, ca democrați, respectăm alegerea poporului, dorința acestuia, trebuie să acceptăm și răzgândirea poporului dacă aceștia exprimă o nouă opinie, o altă opinie și din uh, noua criză care este probabil că se va declanșa în Regatul Unit, apare un alt rezultat. grupul de lucru pentru Brexit și a Parlamentului dorește să, doresc să adopte o rezoluție în decembrie în legătură cu rezultatul summitului din, de duminică? Nu, nu cu cea de duminică. Nu vă pot spune. Depinde totul de cum se derulează situația și în ce moment va reprelua uh, chestiunea AFCO. Vom uh, acționa în funcție de ce, cum evoluează situația. Deocamdată nu avem o decizie în acest sens. Doamna Spinelli. Um, echoing what in the intervention of uh, Diana Johnson. Da, în urma intervenției doamnei Johnson, aș vrea, dar nu uita să te întreb, spuneai că ai participat la o reuniune COSAC și aș vrea să știu ai uh, vorbit cu Eh, cineva din partea eh, Parlamentului Spaniol sau ai auzit eh, opinia membrilor Parlamentului Spaniol și Parlamentului din Franța, spaniolii despre problema Gibraltarului și francezii despre problema pescuitului, dacă știi ce au spus sau dacă și-au exprimat vreo opinie. Dacă au menționat probleme pe punctele astea specifice, Gibraltarul, Spania, pescuitul, Franța. Nu, uh, nu a menționat uh, nimeni niciuna dintre aceste două chestiuni. Acordul privind pescuitul, important pentru ambele părți, pentru că nu se referă doar la accesul la ape, ci și la piețe. Există un interes uh, comun și el va face parte din negocierile pentru viitor. Acordul de tranziție, după cum știți, va însemna status quo-ul, cu excepția participării la procesul decizional din instituții. Deci vom avea doar mai mult timp pentru a negocia viitorul. Pescuitul se include în acesta. În ceea ce privește Gibraltarul, suntem foarte aproape de ajungerea la un acord, cu o singură excepție, un singur aspect care rămâne problematic. Dar noi avem altă opțiune, va trebui să ajungem la un acord. Negocierile între uh, Regatul Unit și Spania uh, durează de luni de zile, suntem foarte aproape de acord, însă nimeni nu a adus în discuție acest subiect. Impresia mea a fost că parlamentele naționale au uh, avut discursuri, uh, mai ales politice, legate de angajamente, de aspectele politice, nu uh, neapărat cel mai regretul, dar au înțeles, uh, au vorbit despre înțelegerea consecințelor uh, pentru Regatul Unit a acestui eveniment. E normal să fie așa pentru că parlamentele naționale nu joacă un rol în avalizarea acestui raport însă ei, ele vor fi implicate pe viitor uh, în încheierea de acorduri cu statele terțe. Regatul Unii va deveni o țară terță. Deci vor fi mai implicate atunci, iar guvernele și parlamentele naționale vor comunica mai mult. Deocamdată noi nu se vede nicio evoluție în acest sens în Statele Unite, statele uh, membre. S-a vorbit despre necesitatea pregătirii pentru situația în care nu există un acord sau în care Regatul Unit devine o, stară, o țară terță. Procesul este foarte avansat atât în Regatul Unit cât și în Europa. Noi încercăm să ajungem la un acord și nu vrem să economisim eforturi, dar uh, trebuie să fim pregătiți și pentru un scenariu fără un acord. Țineți minte că l-am văzut aici pe Pascal Lardini, director de la Secretariatul General al Comisiei. El a venit în iulie, cred, la Strasbourg și uh, a vorbit despre procesul de pregătire și despre modul în care se coordonează Comisia. Deja au apărut două comunicări, ultima, cea mai recentă, săptămâna trecută, și s-a vorbit în ele despre pregătire, despre nivelul de pregătire. Mai mulți colegi au cerut să intervină Diane Dodds. Te rog. Thank you, uh, Madam President. And um, I do apologize, first of all, for not being here. Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi pare rău că n-am fost aici de la început pentru a asculta observațiile dumneavoastră. Perioada este extrem de încărcată pentru biroul meu, după cum uh, vă puteți imagina. E bine să vorbim uh, E, e bine să vedem că se vorbește despre acest subiect foarte delicat uh, cu respect în această dezbatere între colegi. Este o dezbatere care decurge diferit uh, de modul în care se petrece ea în partea mea din Regatul Unit și în întregul regat, de fapt. Domnul președinte, traversăm vremuri foarte stranii. Eu am venit uh, astăzi la această comisie și cu tot respectul, uh, constat că sunt de acord cu Richard Corbett în mai multe aspecte. În primul rând, convenim că acest, uh, suntem de acord că acest acord uh, nu este unul potrivit pentru Regatul Unit Probabil că perspectivele noastre sunt diferite, dar suntem de acord că nu este un acord bun pentru Regatul Unit și de asemenea suntem de acord că modul în care prezintă primul ministru acest acord și alegerea binară pe care o propune Regatului Unit și cetățenilor este o alegere falsă. Primul ministru spune fie, ale, fie acordul încheiat de mine, fie haosul și noi credem că aceasta este o alegere falsă. Nu acestea sunt opțiunile și credem că acest acord poate fi îmbunătățit se mai poate lucra la el. După cum probabil vă imaginați, vreau să vorbesc despre Irlanda de Nord și despre um, aranjamentul de backstop. În Irlanda de Nord, unii m-au întrebat de ce vă concentrați atâta pe acest backstop. Pentru că noi credem că acolo um, va ajunge viitoarea relație. Acolo vom ajunge. Mulți ne spun nu vă îngrijorați cu aranjamentul backstop, nu se va petrece niciodată, nu va deveni niciodată realitate. Dar ei uh, uh, nu, ei nu descriu uh, exact cum vor sta lucrurile. Avem un backstop în care Regatul Unit rămâne în, de fapt, um, un acord vamal și Regatul Unit va fi în uh, partea mai profundă a acestui acord vamal, iar restul Regatului Unit va fi la acordul mai superficial. Și citez, asta mi-ar spune că s-ar aplica în Irlanda de Nord uh, codul vamal european, că Irlanda de Nord va rămâne aliniată la um, legislația legată de TVA, accize și uh, bunuri, uh, regulile sanitare, uh, standard, reguli legate de producerea, um, de produce, producția agricolă, um, comercializare și ajutor de stat. Partea um, din acord are 68 de pagini Uh, pe care ar trebui ca noi în Irlanda Nord să le semnăm și prin acelea să ne diferențiem de restul uh, Regatului Unit. Cum a spus Jeremy Corbyn astăzi în Camera Comunelor, uh, se pare că ar trebui să tragem granița cam prin Marea Irlandei. Noi suntem tratați ca un fel de stară terță în cadrul Regatului Unit. Deci înțelegeți de ce uh, partidul meu nu consideră că acesta este un acord bun, nici pentru uh, Irlanda de Nord și nici pentru coerența Regatului Unit. Acest lucru va declanșa multe probleme pentru uh, regatul, uh, pentru Irlanda de Nord, pentru că Regatul Unit este uh, cea mai mare piață pentru noi. Noi vindem către Uh, Regatul Unit uh, mai mult decât vindem în Europa sau în Republica Irlanda și de la ei cumpărăm cele mai multe produse. de lungul timpului, uh, firmele noastre vor avea din ce în ce mai greu acces la piața din Regatul Unit. Eu nu sunt printre cei care subscriu la ideea că ar fi util să nu avem niciun acord E foarte important pentru mine ca partea din Regatul Unit din care provin, care este stabilă, politic și economic, um, să um, fie în condiții bune. Eu nu vreau, nu pun problema unui, unei lipse de acord, dar vreau să existe un acord bun. Vecinii noștri din uh, Republica Irlanda și vecinii noștri din uh, Uniunea Europeană Ă, trebuie și să bucure de un acord bun, dar partea mea nu... Ă, din regatul lui, nu consideră că este un acord bun. Domnul Aureghi are cuvântul. Tia Barbara Spinelli E... Da, mulțumesc. Vreau să explic ce s-a întâmplat în ultimele ore în, guvern, în rândul guvernului spaniol față de acest posibil acord. Că a întrebat doamna Spinelli, a întrebat doamna Doț. Guvernul spaniol a cerut doar o clarificare în legătură cu conținutul ă, articolului, în legătură cu un principiu, de fapt, care deja fusese adoptat de Uniunea Europeană, pentru că în orientările care au fost adoptate în vederea negocierilor s-a stabilit că viitorul regim al Gibraltarului în legătură cu Europa va fi negociat între Regatul Unit și Spania. Asta e ceea ce a solicitat guvernul uh, spaniol să rezulte clar. Noi considerăm că foarte probabil că această precizare uh, să fie inclusă în acord și din partea Spaniei nu va exista nicio problemă uh, față de acest acord. Gracias, Iolainen. Mulțumim și cu Iolainen. Ja. Es uh, offensichtlich. Da. E clar că mai sunt lucruri de discutat uh, vor mai apărea elemente pe care nici nu le cunoaștem astăzi. Pentru mine e interesant faptul că încă de câteva săptămâni se spunea că acordul e gata din punct de vedere tehnic. Era în urmă cu vreo șase săptămâni. Deci experții de ambele părți erau deja într-un acord despre ce se poate și ce nu se poate face în urmă cu câteva săptămâni și spuneau că între Irlanda și Irlanda de Nord nu va fi frontieră și că va trebui Um, menținută integritatea pieței interne, nu îți alegi doar ce-ți place. No cherry picking, se spunea. Deci experții în plan tehnic erau într-un acord, dar politicul nu este în acord, desigur, căci au fost iluzii sau lipsă de cunoaștere. Cred că asta a fost, de fapt. Nu s-a știut ce fel de probleme comportă Brexitul. Și acum suntem față în față cu realitatea. Trebuie respectat acordul Good Friday despre lipsa frontierei. Și ce înseamnă lipsa frontierei? Exact asta, că nu e frontieră. Nu e control între Irlanda și Irlanda de Nord. Trebuie găsită o altă soluție și cumva să nu mai fii în Uniunea Europeană, dar să fii parțial, nu, nu se poate. Poți să ai un acord cu Canada, de exemplu, dar nu poți să fii parțial pe piața unică și parțial nu. Asta este o a doua iluzie. Deci, înțeleg că și Richard Corbett și că și Diane Dodds ne spun că este prost. Sigur că e prost, pentru că nu există un acord bun. Și, dar față de situația în care ne aflăm acum, orice altceva e mai prost. Și eu aș zice să fiu britanic, acordul este unul prost. Și și eu aș zice să fiu britanic, păi va fi mai prost ca înainte. Dar motivația ă, de a găsi acordul ca fiind unul prost este diferită între Richard Corbett și Diane Dodds. Dar oricum nu există un acord bun în această situație. Întrebarea este, Richard, ce se întâmplă, mai ales dacă se merge într-un Brexit orb. Vom avea oare mai, nevoie de mai mult timp atunci? Prin articolul 50 am avut acești doi ani, se sfârșesc uh, la sfârșitul lui martie, după care este ieșirea, exit. Pentru relația viitoare e nevoie de mai mult timp ca să o gândim așa cum trebuie. Văd că de partea noastră, nu doar Parlamentul European, ci și 27 de parlamente au un cuvânt de spus și chiar trebuie să-l aibă și ne dăm seama că e nevoie de mult timp. Lucrurile n-au cum să se deruleze repede. Până la sfârșitul 2020 nu ne vom încadra. Va fi nevoie de o prelungire a perioadei de tranziție. Se pot întâmpla multe. Veți vedea câte se vor mai întâmpla și unde se va ajunge. Iată de ce am zis eu că e nevoie de mai mult timp și de ce cred eu că nu se poate, nu, nu, nu poate fi vorba de un acord bun, pentru că ieșirea aceasta este un lucru prost de ambele părți. Mulțumesc. Maite. Sí, muchas gracias. No pensaba intervenir, pero... Mulțumesc, nu vreau să intervin, dar, mă rog, am ascultat comentariile doamnei James, așa că totuși vreau să fac câteva observații. Suntem de acord că, da, trăim în uh, timpuri foarte tulburi. Domnia sa uh, a spus că ar fi mari probleme în rândul statelor membre. Nu, astea sunt chestiuni minore, spun eu, după cum au spus și alții. Însă, uh, chestiunea fundamentală e că va intra în istoria negocierilor faptul că negocierea unuia contra 27, uh, pe când 27 dau dovadă de disciplină și de coeziune și sunt uniți, pe când unul dă dovadă de discordie. Deci uh, așa nu se poate negocia în halul ăsta de dezordine. Noi vrem un acord cât mai bun, cu cât mai puține pagube pentru societățile noastre, pentru cetățenii noștri și drepturile lor, însă dacă partea britanică are problemele astea interne, atunci e foarte dificil să, de, să ai negocieri corecte nu e o problemă pe care o puteți arunca în cârca noastră. E o problemă strict britanică. E o problemă a modului în care uh, se desfășoară la ora actuală politica în Marea Britanie, modul în care a fost organizat referendumul, nu existau majorități calificate, nu existau precondiții, nu, nu s-au gândit la multe lucruri și bineînțeles că asta nu a generat niciun fel de coeziune a pozițiilor. De aceea ne aflăm în această situație, doamnă James. În niciun caz nu este vina părții europene. Noi am fost disciplinați vrem să avem cel mai bun acord posibil și pentru noastră și pentru noi, pentru că știm că sunt multe interese comune. Deci, asta spuneam, nu vreau să intervin, dar totuși, cu tot respectul, da, vreau un acord cât mai bun Însă dacă nu va fi așa, nu va fi problema noastră, nu va fi vina noastră. Deci e ceva ce va intra în analele negocierilor. Deci 27 de state membre dau dovadă de unitate și un singur stat este complet, complet uh, divizat. Vă spun asta cinstit, uh, din toată inima. Muchas gracias, eh, George Shepflin. Mulțumim, George Shepflin. Mulțumesc, doamnă președintă. Am mai spus-o, dar cred că e bine să repet, și anume Regatul Unit trece pentru o criză constituțională. Uh, o criză de articulație internă. În Regatul Unit, de când știu eu, uh, uh, nu s-a mai întâmplat asta și cumva asta explică procesul chiar incredibil prin care am trecut și trecem de la referendum încoace. Apoi vreau să mai spun că statutul de țară terță, Regatul Unit oricum s-ar încheia criza asta constituțională, întotdeauna va fi un stat terț cu o natură foarte diferită de alte state terțe, nu doar din motive geografice, istorice, de vecinătate, ci și pentru că deja, deci a fost, are statutul de fost stat membru sau va avea, ceea ce creează un întreg cadru diferit, dar uh, cred că trebuie să reflectăm uh, Eh, la statutul țărilor terțe. Ce înseamnă el exact? N-am timp acum să scriu un raport despre asta, dar cred că e, va fi o misiune pentru următorul Parlament. Și cu asta vin la ultimul punct. Poate e mai frivol, așa, însă, după 29 martie, încă va mai fi Brexitul o competență AFCO sau va fi o competență AFET? Intervenție fără microfon. Uh, there will be a fight Președinta, păi va fi o luptă între, da, uh, comisiile noastre. Da, sunt convinsă că va fi o soluție, poate și INTA se va implica. Uh, Acum are cuvântul domnul Anderson. Oh, it's encouraging to hear that European Parliament... E uh, încurajator să auzim că Parlamentul European știe ce e important și anume lupta dintre comisiile sale. Nu, lăsând gluma la o parte, când uh, cineva are putere politică, cine, când cineva dispune de o majoritate, când cineva e la guvernare, dacă se întâmplă ceva rău, oamenii, sigur, dau vina pe cel care este la guvernare, care are puterea. Nu înseamnă, adică nu are nicio importanță dacă chiar este puterea celor de la, uh, problema celor de la putere sau nu, dar lumea va acuza pe cei care sunt la putere. Uh, lumea va spune, ai fost, ești la putere, trebuia să faci mai multe ca să nu se producă lucrul ăsta rău care s-a produs. se poate spune că principala vină pentru o situație posibilă, că eu sper că încă e doar posibilă situația în care vom avea un Brexit fără acord. Deci, principala vină, probabil, că, că va fi a Terezei May și a Partidului Conservator din Marea Britanie. Însă, vorbim de un scenariu uh, care are două părți și nu sunt convins că guvernele și Parlamentul European au încercat să ușureze misiunea uh, lui Theresa May. Doamna prim-ministru a avut multe probleme interne și n-a uh, primit deloc cărți bune în jocul ăsta, însă trebuie să evităm varianta unui Brexit fără acord și sper că vom putea Nu cred că e bine să încurajăm britanicii să voteze în, împotriva acestui acord, pentru că ar fi un scenariu catastrofă din punct de vedere economic și nu numai, și trebuie evitat. Dar totuși trebuie să fim și noi pregătiți să facem ce putem ca să preîntâmpinăm uh, uh, un astfel, producerea unui astfel de uh, scenariu catastrofă. Mulțumesc și acum Barbara Spinelli, care e ultima pe listă. Da, sunt de acord cu spusele doamnei Dodds că trăim timpuri tulburi, adevărat, timpuri ciudate. Însă, paradoxul e că sunt timpuri și ciudate, dar și raționale cum uh, e în furtuna lui Shakespeare. Also rational and also... de, deci de ce, de ce spun că sunt și timp, vremuri tulburi, dar și raționale și chiar și bogate în posibilități, să zicem. Deci în ce privește backstop-ul pentru Irlanda de Nord, soluția așa numită backstop. Deci acordul de retragere din Uniunea Europeană în mod necesar trebuie să fie coerent cu alte tratate internaționale, mai ales cu acordul din Vinerea Mare. Dacă nu există această coerență, atunci nu, lucrurile nu vor funcționa. Din nou se va ajunge la război, la conflicte între uh, Anglia și Irlanda de Nord. Sau poate se va produce un referendum, se va organiza un referendum în Irlanda de Nord în legătură cu relația cu Republica Irlanda, ceea ce ar fi un rezultat pozitiv al Brexitului. ului dar oricum, problema asta trebuie rezolvată. Deci coerența cu tratatele internaționale. Da, pentru că ați uh, aprobat sau ați adoptat acordul din Vinerea Mare. Asta este problema partidului noastră politic. În rest, sunt de acord cu ce spunea Max Anderson, și anume că trebuie să facem tot ce putem ca să evităm uh, cel mai prost scenariu posibil cu Brexitul fără acord, pentru că uh, dacă uh, atât de multă lume se opune acordului de retragere, întreb și eu pe prietenii din Regatul Unit, o fi adevărat sau nu că nu există o majoritate în favoarea ieșirii din UE fără acord în Parlamentul Britanic? adevărat că nu există această majoritate. Thank you, Pascal. Mulțumim, Pascal de acum. Nu, dar nu, nici eu nu vreau la început să iau cuvântul, dar totuși trebuie să zică și verzii altceva, nu doar că, parla- nu, nu doar că Parlamentul și uh, Uniunea Europeană n-au ajutat-o pe uh, Tereza May într-un acord. Nu vreau să aud asta, pentru că eu cred că Uniunea Europeană și Michel Barnier, în primul rând, uh, da, în general, toate statele europene au făcut, din potrivă, au făcut totul ca să ajungem la un acord ca, să, care să fie și respectabil și rezonabil pentru uh, ambele părți. Și totuși ar fi incredibil să nu avem noi curajul aici să reamintim că dacă ne aflăm în situația asta e pentru că o parte din clasa politică din Anglia, din Marea Britanie, a mințit alegătorilor. Le-au explicat că uh, Uh, se va ieși simplu din Uniunea Europeană. Nu, de luni de zile am tot organizat aici audieri. Mi-amintesc că au venit experți britanici care ne-au explicat că în Irlanda mai ales se va avea o, o se, va, va exista o frontieră 2.0. Am întrebat ce e aia frontieră 2.0. Nu mi s-a răspuns nici până în momentul ăsta. Poate suntem noi prea cartezieni, prea francezi, dar eu nu știu cum putem fi și în afară și înăuntru în același timp. Nu mi s-a explicat niciodată. Uh, deci nici la matematică, nici la fizică, nici la logică nu mi s-a explicat așa ceva. Deci, până la urmă, totuși trebuie spus adevărul. Adevărul e că uh, poporul englez a fost mințit și cei care i-au mințit pe englezi e apără o suveranitate naționalistă și dau vina pe noi, spun că noi suntem de vină de situația care s-a creat. Nu, nu Uniunea Europeană cu 27 de state membre, nu Uniunea a ales Brexit-ul, noi am făcut tot ce am putut ca Regatul unii să rămână în uh, Uniunea Europeană. Și vreau să reamintim asta. Apoi, bun, sigur că nu putem face minuni. Bun, eu nu cred în Dumnezeu, nu cred în minuni, nu, nu, nu pot încălca legile fizicii, nu pot face minuni, nu pot rezolva eu problemele doamnei Tereza May, care are în propria majoritate pe unii care vor să rămâne, să rămână alții care au luat o statică și care uh, uh, uh vor să iasă. Uh, din Uniune. Și asta e problema doamnei Tereza May și a conservatorilor britanici. E că sunt două tabere complet opuse în Partidul Conservator. Dar asta nu e de vina noastră. Asta vreau să spun, că sigur că noi vom face totul ca acest acord să fie unul bun, dar nu voi accepta eu să se spună, în numele grupului vezilor mai ales, că noi suntem cei răspunzători de acest uh, eventual eșec. Mulțumesc pentru această declarație, spune președinte, Doamnă Doț, vă rog, dar mm, probabil o replică, dar, dragi colegi, trebuie să și încheiem la un moment dat. Mulțumesc că mi-ați dat din nou cuvântul. Voi încerca să spun ceva pe scurt, dar cred că totuși e bine să răspund unora din afirmațiile de aici. Deodată am spus că acordul de retragere trebuie să fie coerent cu alte acorduri internaționale Bănuiesc că vă gândiți la acordul de la Belfast, mă rog, așa numitul acord din Vinerea Mare. Că a fost semnat în Vinerea Mare. Și ați spus că chestiunea frontierei trebuie uh, soluționată în mod coerent cu alte acorduri. Dacă citiți acordul de la Belfast, de fapt, nici măcar nu se menționează în mod particular frontiera. Uh, nu e o problemă care să apară acolo. Și un alt argument pe care îl tot aud când se vorbește despre Brexit e că trebuie să evităm o frontieră cu controle și eu vreau să o evit. Poate, nu știu, cred că sunt singura din uh, sala asta care trăiește la o distanță de 15 minute de frontieră. Dacă urc în mașină în 15 minute, trec frontiera. Deci eu am un interes clar uh, în a mă asigura că nu vom avea o frontieră cu controle, așa numită hard border, că e, la, e practic la mine acasă. Deci nu vreau așa ceva. Dar frontiera a existat în, în trecut pentru a preîntâmpina terorismul, ca să nu lase teroriștii să treacă frontiera. Deci, nu cred că trebuie să comparăm uh, ce s-a întâmplat în trecut cu mm, varianta pe care o analizăm acum. Acum vorbim despre o frontieră referitoare la bunuri, la mărfuri. Și, pentru moment, e doar o chestiune economică. Deci, E o chestiune și care ține și de monedele diferite, lira sterlină, moneda euro și până acum lucrurile merg destul de bine. Și vreau să mai spun ceva în legătură cu acordul din Vinerea Mare și anume mă voi referi la principiul consimțământului. Ă, anterior am spus că au fost pagini întregi de regulamente în legătură cu uh, modul în care se vor întâmpla lucrurile din Irlanda de Nord și totuși cred că niciun politician din Irlanda de Nord nu ar putea să-și dea consimțământul sau să nu își dea consimțământul față de acele regulamente pentru că se tot uh, schimbă din partea Uniunii Europene. Și dacă s-a referit la ceva acordul de la Belfast, s-a referit la principiul consimțământului acest principiu, atât din partea unioniștilor cât și al naționaliștilor, trebuie să funcționeze și ambele comunități trebuie să-și dea consimțământul în legătură cu ce se întâmplă. Eu spune că acest acord ignoră alineatul 15 al textului comun din decembrie, care a fost convenit în comun cu Uniunea Europeană și re, eh, Guvernul Regatului Unit. Și se ignoră alineatul 15 în acordul de retragere, așa că acest acord uh, nu ține cont de principiul consimțământului care este chiar la baza acordului de la Belfast. Și, de dragul clarității, deși am mai spus-o în comisia asta, eu nu am votat uh, uh în favoarea acordului de la Belfast sau acordul din Vinerea Mare și am tot spus-o. De ce n-am votat? N-am votat pentru acest acord pentru că a permis teroriștilor să iasă din închisoare. Era vorba de oameni care au comis crime teribile care au asasinat, care au pus bombe. Eu personal n-am putut să votez în favoarea unei asemenea măsuri, nici nu pot să recomand uh, cuiva care mă ascultă să voteze în favoarea unei asemenea tech. Deci, uh, asta este motivul meu pe care l-am mai spus și l-am repetat. Mulțumesc, vă rog, dar pe scurt. Da, foarte succint. zice așa. Tentativa britanicilor de a spune că vina e a Uniunii Europene este greșită complet. Mare parte din vină, să zic așa, până la vreo 99%, este a Regatului Unit, a guvernului britanic. Pascal și cu mine suntem de acord așa, vreo 99%. Eu nu vorbesc în numele verzilor, vorbesc uh, în nume personal ca eurodeputat. Nu avem cum să lăsăm să se întâmple un dezastru, va trebui să facem ceva. Să sperăm că Parlamentul Britanic va raționa, oricât de improbabil este. Mulțumesc. Cred că toți cei care au vrut să vorbească au vorbit. Vă mulțumesc pentru această dezbatere și sper că veți fi gata să vorbiți și săptămâna viitoare. Mulțumesc. Reuniunea se încheie aici. Să nu uitați, următoarea reuniune AFCO este pe 27, toată ziua, 27 noiembrie. Mulțumesc.